Cancelerilor cererea de a o nominaliza pe doamna Miranda Paz ca în Comisia pentru Afaceri Juridice în locul doamn, domnului Mastalca și în relațiile cu Statele Unite și din partea ENL am primit uh, pentru Jacques Colombier cererea de a participa la Comisia de Agricultură și Dezvoltare Rurală, deci, dar și la Delegația Parlamentară Mixtă UE-Turcia. Vreau să știu dacă sunt observații, nu, atunci numiri